Bună ziua, stimați colegi. Sesiunea care se suspendase pe 16 a fost redeschisă. Vă rog să luați loc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, stimați colegi. Colleagues, we are about to start. Stimați colegi, vom începe în curând sesiunea plenară. Prin urmare, vă rog să luați loc și să încheiați uh, dezbaterile. Procesul verbal al sesiunii de pe 16 noiembrie sunt disponibile. Există comentarii?